Doamnelor și domnilor, dragi colegi. Wir beginnen mit den Începem cu voturile. În primul rând e vorba de strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice și insulele din jur și din mare. Doamna raportor are observații? Vă rog, doamna Șuița. Eh, hvala vam lijepo. Mislim da smo odradili dobar post. Mulțumesc. Eu cred că ne-am descurcat foarte bine la acest raport. Avem un document foarte bun în față, în care vorbim despre regiunea Mării Adriatice și Ionice. Avem 80 de milioane de locuitori, 8 țări, nu toate sunt state membre. Sau, dar oricum, cele care nu sunt, sunt țări care doresc să intre în UE, deci este foarte important pentru toată lumea să aplice aceleași reguli. Mâine vom avea uh, votul la Comisia ENVI și sper să fie o contribuție bună din partea noastră pentru raportul general. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care și-au adus contribuția la document. Mulțumesc! Mulțumesc, trecem la vot. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. 30 la 31, deci se respinge cu o majoritate clară. 5 uh, pentru împotrivă se adoptă, 6 uh, pentru împotrivă abțineri se respinge, 7 pentru împotrivă abțineri se respinge, compromisul 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 11, 15 uh, pentru, împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 28 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 44 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 47 pentru, împotriva abțineri se respinge. Votăm acum electronic uh, votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 52 de voturi la 9 și o abținere. Felicitări raportoarei și pentru că ați stăpânit arta compromisului și astfel ne-ați simplificat viața. Mulțumesc mult! Trecem la punctul 5. E vorba de situația politică actuală în Afganistan. Doamna raportoare, doriți să faceți vreo observație? Nu am nimic de adăugat la discuțiile anterioare, dar m-ar interesa uh, dacă raportorii din umbră ar mai dori să mai uh, exprime vreo opinie. Cine dorește să ia cuvântul din umbră? Austrevicius? Domnul Austrevicius. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. A fost un proces lung și foarte dureros, trebuie să recunosc. Multe propuneri uh, nu uh, au corespuns cu pozițiile și interesele noastre și dată fiind lista lungă de voturi, dintre care multe sunt foarte hotărătoare, aș vrea să vă cer să facem un singur vot și nu multe voturi prin apel nominal. Poate că ar fi mai simplu și mai ușor un vot prin apel nominal. Mr. Preda? Domnul Preda. Nous appuyons la susținem solicitarea colegului Austrevicius. Hmm? Am spus deja că susținem cererea domnului Austrevicius. Das richtig geht das, dass Conform regulilor, deci, uh, se poate face un singur vot în bloc pe toate amendamentele. Da, trebuie să acceptăm. Wer ist... Bitte, Frau Lösing. Vă rog, doamna Lösing. Eu aș dori să mă poziționez împotrivă foarte hotărât. Mi se pare o procedură foarte nedemocratică. Uh, eu uh, cred că trebuie să votăm fiecare amendament în parte. Avem amendamente de la diferite grupuri. Cine este pentru un vot în bloc? Wer ist dagegen? Împotrivă. Abțineri. E majoritatea. Cine este pentru amendamente? Amendamentele depuse la acest raport? Împotrivă? Abțineri? Amendamentele sunt respinse. Trecem acum la votul final pe acest raport. S-a deschis votul electronic. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Sunt două voturi pentru, peste 30 de voturi împotrivă și deci este clar respins. Asta a fost tot. Wir kommen damit zum uh, Trecem acum la bugetul pentru anul 2016 și aș dori să-i dau cuvântul domnului raportor Preda. Mr. Preda, you have the floor. Domnule Preda, aveți cuvântul. Da. No. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016. Mulțumesc, domnule președinte, credeam că suntem tot la punctul uh, dinainte. Președintele, toți care vorbesc deranjează. Și toți care vorbesc trebuie să contribuie la bugetul pe 2016, financiar. Mulțumesc, domnule președinte, mă scuzați, credeam că suntem tot la Afganistan. În legătură cu bugetul am să fiu foarte succint. Mi se pare că perspectiva mea se exprimă foarte clar în proiectul de aviz pe care l-ați primit ieri, dar uh, sunt foarte uh, deschis să discut cu dumneavoastră punctele pe care le considerați importante. Pe scurt, vă propun, în primul rând, Repet, ați primit ieri proiectul de aviz, am să fiu succint, vă propun în primul rând să arătăm prin avizul comisiei noastre că susținem proiectul de buget uh, al Comisiei Econ și că ne opunem reducerilor bugetare prevăzut în proiectul, prevăzute în proiectul Consiliului care afectează politica Uniunii. Deci voi propune amendamente bugetare de uh, retresare care vor permite păstrarea cifrelor propuse de comisie. În al doilea rând, vă propun să arătăm clar care sunt prioritățile comisiei noastre. Asta am făcut în textul proiectului de aviz și asta voi face și prin amendamentele bugetare. Și când spun uh, priorități, mă refer la niște chestiuni cu care suntem cu toții de acord la comisia noastră. În primul rând, politica de vecinătate în țările din sud și din estul Uniunii Date fiind toate provocările, aceste țări au nevoie mai mult ca niciodată de sprijinul nostru și nu doar verbal. În al doilea rând, politica drepturilor omului și de susținerea democrației este vorba de valori care stau în centrul integrării europene. În al treilea rând, aș dori să ne exprimăm angajamentul în statele candidate la aderare pentru că uh, etapele necesitate de procesul de aderare sunt foarte importante și merită susținute. Și în ultimul rând, procesul de pace din Orientul Mijlociu, uh, autoritatea palestiniană, pentru că în contextul actual au nevoie de tot ajutorul pe care îl putem oferi. Acestea sunt prioritățile pe care le propun eu, sigur, lăsând la o parte amendamentele pe care le-am numit eu de redresare, revenire la nivelul financiar uh, propus de comisie. Termenul de depunere a amendamentelor este 23 iulie la ora 18. Mulțumesc mult, domnule președinte. Thank you, Mr. President. I would like to thank Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Picula, mulțumesc raportorului pentru că a ținut cont de toate propunerile um, făcute de grupul SND la proiectul de scrisoare pentru trilog. Raportorul a ținut cont de climatul politic fragil din vecinătatea noastră și dincolo de ea și a subliniat importanța consolidării anumitor priorități conflictele în curs și uh, amenințările emergente în regiunea mediteraneană necesită credite de angajament pentru instrumentele europene de vecinătate pentru a susține mai ales Siria, Libia și Ucraina. Subliniind că este necesar și, o, este necesar și un sprijin constant pentru proces, procesul de pace, pentru autoritatea palestiniană și UNRWA. Grupul SND dorește să-și exprime preocupările în legătură cu ultimul alineat din aviz și anume numărul 5. Să se ceară ca linia bugetară pentru reprezentantul special al UE să fie transferată de la bugetul uh, PESC la bugetul SEAE ca să se asigure o uh, integrare adecvată. SND consideră că este esențial să se mențină linia bugetară pentru reprezentanții speciali ai um, Uniunii Europene în politica externă și de securitate comună și să nu se transfere la bugetul SAE. Mai mult, uh, în alta reprezentantă Mogherini a cerut uh, un studiu de fezabilitate, dar rezultatele nu sunt încă gata. Din aceste motive, este mai bine să rămânem la structura bugetară actuală. Vă mulțumesc! Da, doresc să-i mulțumesc domnului Preda pentru raport, spune doamna Lözing. Dorim să exprimăm susținerea din partea grupului nostru și vom depune și noi un amendament pentru mărirea sumelor la liniile bugetare pentru politica de vecinătate, dar sunt destul de sceptică, dat fiind rolul um, redus pe care l-a jucat politica de vecinătate în trecut. Dorim o mai bună gestiune a investițiilor, o ameliorare a uh, climatului antreprenorial, citește doamna Lezing cu mare viteză, și vom depune amendamentul respectiv. Mulțumesc. Yeah, thank you very much. I guess it's yeah, quite obvious. Mulțumesc. Este destul de clar că um, ce se întâmplă în vecinătatea noastră imediată din sud sau din est trebuie să fie prioritar pentru bugetul pe anul viitor. Și grupul ALDE susține această abordare de a aloca resurse pentru a susține evoluțiile pozitive din vecinătatea noastră. De asemenea, trebuie să susținem tot ce ține de drepturile omului și de protecția lor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Preda! Mersi! Uh... Mulțumesc uh, tuturor colegilor. După cum am mai spus uh, la început, termenul de depunere a amendamentelor este 23 iulie Astăzi vom avea reuniunea cu domnul Fernandes peste câteva ore ca să discutăm uh, cu diferitele persoane și uh, ne vedem după vacanță în luna august. Cred că votul este programat pentru 31 august, nu-i așa, domnule președinte? Are cine... Vreți să votăm? Are cineva ceva împotrivă? Nu? Bun. Dragi colegi, dragi colegi, am fost prea rapizi, iar uh, delegația din Ucraina vine doar la ora 11. Am putea să discutăm acum Iranul, dar ar fi bine să o așteptăm pe doamna Mogherini, care a confirmat că va veni astăzi după amiază, deci ar fi mai bine să discutăm cu ea. Sau credeți că ar trebui să discutăm acum sau să facem o pauză de cafea? Bun, haideți să facem o pauză de cafea, dar vă rog frumos, colegii din Ucraina vor veni și e foarte important să veniți și dumneavoastră și să mai aduceți niște colegi de pe la grupuri, pentru că altfel e penibil. O să le mulțumesc pentru participare, dar uh, dacă nu o să fie destulă lume în sală, este aiurea, pentru că știu că mulți sunt în vacanță. Eu o să propun pe viitor ca această săptămână de după sesiunea plenară să nu mai aibă loc. A trebuit uh, să prezint un raport la AFCO și de la grupul meu eram singurul. Și așa se întâmplă în multe foruri săptămâna asta. sau poate ar trebui să propun ca plenara să aibă loc o săptămână mai târziu și atunci săptămâna de comisii în săptămâna dinainte să fi fost plenara săptămâna aceasta. Atunci ar avea sens, dar săptămâna aceasta e greu de justificat soțiilor de ce trebuie să mai venim până aici adevărul este că mai bine mergem la mare. Asta e realitatea vieții. Mulțumesc, ne vedem la 11.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

Colegilor, colegi, pe de bitte Stimați colegi, vă rog să luați loc în sală. Ar trebui să începem. Mulțumesc colegilor care au revenit în sală. Vrem să-i spunem bun venit astăzi delegației numeroase din Ucraina, Ați văzut foarte mulți eh, miniștri adjuncți, iar delegația eh, este condusă de doamna Natalia Gudnioc, care este adjuncta prim-ministrului, cabinetului prim-ministrului, și de asemenea conduce biroul pentru integrare europeană, de să ne va oferi o introducere în dezbatere. Aș vrea să dau, să dau cuvântul domnului Calas. Știu că domnia sa trebuie să plece destul de repede, cam pe la 11 jumate. De aceea vrem să i oferim prilejul să ia cuvântul în calitate de um, președinte adjunct al Comisiei uh, pentru impunerea în aplicare a acordului de asociere cu Ucraina. Deci aș ruga să doar doamna care să ia cuvântul. Um, aveți cuvântul. Este o onoare să vorbesc în numele um, delegației ucrainene și să avem această întâlnire cu dumneavoastră. Este o perioadă destul de dificilă pentru Ucraina. În același timp încercăm să construim nu doar o relație bună cu Uniunea Europeană și cu statele membre, ci și să punem uh, în aplicare o reformă economică și socială. Știți totodată că în aceste zile se pare că avem multe de făcut pentru că am început uh, activitatea în Comisia pentru punerea aplicarea acordului de asociere. Acest instrument care a fost semnat cu un an în urmă cu Uniunea Europeană este unul esențial. Procesul reformelor structurale este o prioritate a guvernului și vom încerca să mergem pe această cale în ciuda provocărilor pe care le întâlnim în prezent. Suntem recunoscători tuturor colegilor, în special Parlamentului European, pentru susținerea extraordinară a drumului nostru um, în urma evoluțiilor um, de pe Maidan, cu un an și jumătate în urmă. Săptămâna trecută și ieri am avut această întâlnire a Comisiei um, pentru punerea aplicarea acordului de asociere. Am avut uh, anul trecut înființarea acestei comisii și am început să punem în aplicare angajamentele noastre conform uh, acordului de asociere Ucraina-UE. Aș vrea să ne reiterăm angajamentul în ceea ce privește uh, punerea în aplicare a reformelor la care ne-am angajat. În uh, relația cu Parlamentul, am vorbit mereu despre ratificarea acestui acord. Așteptăm cu nerăbdare să, ca acest acord să fie pus în aplicare în totalitate înainte de 1 ianuarie 2016. Toți cetățenii Ucrainei înțeleg că acordul este cel mai puternic instrument pe care Uniunea Europeană îl pune la dispoziție în vederea susținerii evoluției economice, dezvoltării economice în Ucraina și a accesului la piața internă europeană pentru producătorii ucraineni Iar acest acord care va fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2016, um, în acest context așteptăm susținerea dumneavoastră pentru planul de liberalizare. Guvernul ucrainean a intensificat toate activitățile cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor din rapoartele recente și ne bizuim pe susținerea dumneavoastră în această privință. După cum spuneam, este un instrument uh, care trebuie să fie acceptat de populația Ucraina, iar rezultatele pe care le vom prezenta guvernul se vor referi și la susținerea pentru reformele structurale și economice și ușile deschise uh, cetățenilor ucrainieni. Suntem de asemenea recunoscători Uniunii Europene care ne-a oferit ocazia de a semna alte acorduri comune în domeniul aviatic, lucru care va întări relația noastră. Apreciem susținerea din partea Parlamentului European în ceea ce privește respectarea integrității teritoriale a Ucrainei și uh, în poziția față de uh, agresiunile rusești și anexarea Crimeei. Um, vorbesc și despre grupurile informale în cadrul UE, care susțin formal și informal eforturile pe care le depunem în prezent în țara noastră și sper totodată că acest grup informal va deveni formal pentru că a, reprezintă o voce suplimentară și eficientă și asta nu numai aici, ci și în parlamentele naționale. Așteptăm de asemenea cu nerăbdare cooperarea cu Parlamentul European și salutăm noul proiect pe care Parlamentul European a început să-l pună în aplicare în relația cu guvernul ucrainean în vederea îmbunătățirii colaborării între cele între Ucraina și Uniunea Europeană. Noi suntem uh, implicați în angajați în punerea în aplicare acestor reforme structurale. Mă bucur că nu sunt singur astăzi aici, în fața dumneavoastră. Noi glumim câteodată spunând că avem un uh, guvern junior care se ocupă de integrarea europeană și avem o delegație aici a, a, de ministri adjuncți responsabili cu integrarea europeană. Oameni în poziții cheie responsabili pentru reformele structurale și economice și trebuie spus că sunt două direcții pe care trebuie să le urmărim. Pe de o parte, integrarea nu joacă doar uh, la nivel european un rol important, ci și la nivelul politicii noastre interne. Deci mă bucur să vă spun în, în numele delegației că, ne, uh, că vă mulțumim pentru acest prilej. Mulțumesc, doamna Galas Mulțumesc. Și bună dimineața tuturor. În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru relația cu Ucraina. Vă spun bun venit la Parlament. Prima întâlnire a acestei comisii pentru acordul de asociere va fi o bază bună de plecare. Schimbul de păreri este esențial pentru colaborarea noastră, astfel încât să înțelegem nevoile fiecăruia și pentru a depăși dificultățile. Doar lucrând împreună vom reuși să asigurăm implementarea uh, fără probleme a acordului de asociere. Au existat temeri uh, cu privire la progresele înregistrate care pot fi reversibile. Mă refer la propuneri legislative în Parlament care vizează uh, reversibilitatea acestor reforme. Știu că lucrările din uh, Parlament și din Guvern în Ucraina sunt dificile. De curând, la începutul lunii iulie, am fost la fața locului și cu o delegație condusă de domnul Martin Schulz, Rada Ucraineană, și am avut discuții cu privire la legislația actuală. Înțeleg că aceste reforme pot fi dureroase, pe termen scurt, pentru că e greu să le explici cetățenilor ce înseamnă, însă trebuie mereu să ai în vedere obiectivele pe termen lung. Deci sunt reforme cruciale pentru întoarcerea la o economie competitivă și performantă. Uniunea Europeană și Ucraina trebuie să lucreze și mai strâns înainte de încheierea și implementarea reformelor publicul trebuie să înțeleagă ce stă în spatele reformelor și care pot fi rezultatele pe termen lung. De asemenea, din partea noastră este important să arătăm că Uniunea Europeană poate face diferența. Este important pentru noastră să știți că multe state europene au trecut prin reforme similare și noi am dobândit foarte multă experiență și am câștigat foarte mult de pe urma acestor reforme. Deci uh, avem acum un prilej deosebit de a schimba experiența dobândită până în prezent în beneficiul Ucrainei. Aștept cu nerăbdare poziția delegației din Ucraina și aștept cu nerăbdare o colaborare strânsă cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! și un bun venit călduros tuturor. Mai întâi de toate vreau să vă asigur că nu numai noi cei de la PPE, ci majoritatea grupurilor politice din Parlament continuă să susține abordarea generală a Uniunii Europene în relația cu Ucraina. Dar și uh, aceeași poziționare și reacție față de agresiunile Rusiei, iar sancțiunile din uh, ianuarie, prelungirea lor respectiv, um, reprezintă un lucru relevant. Deci este important să rămânem uh, uniți uh, în Uniunea Europeană și să ne opunem um, acestor intervenții ale Rusiei. În ceea ce privește agenda de asociere și numeroasele eforturi pe care le depuneți, aș vrea să-mi exprim susținerea și sprijinul față de ideea că am ajuns într-un moment în care data de eliminare a vizelor sau stabilirea acestei date uh, reprezintă un mod important la nivel emoțional un semnal către cetățeni, un semnal de încurajare vreau să mă refer la o acțiune specifică. Am fost prezent cu patru luni în urmă când am uh, înființat misiunea de asistență de la Kiev cu privire la reforme, în special uh, reformele cu privire la parchetul general și securitatea internă. Deci în ultimele patru luni, puteți să-mi explicați cum au evoluat lucrurile, între timp, ce măsuri au fost luate și cum evaluați uh, susținerea noastră, unde am putea să ne suplimentăm eforturile, unde am putea proceda altfel. Cam acestea sunt întrebările. Mulțumesc. Un salut anche da parte mia. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi și mie să le spun bun venit oaspeților noștri de astăzi. Sunt de părere că trebuie să ne reiterăm uh, sprijinul și confirmarea disponibilității noastre de a colabora în uh, contextul acordului de asociere, mai ales ceea ce privește și zona de liber schimb, barierele tarifare, trebuie eliminate și înlesnirile în ceea ce privește regimul de vize. Însă sunt de părere că este de asemenea important să fim conștienți de angajamentul nostru și de sprijinul nostru care trebuie reconfirmate în relația cu Ucraina. Trebuie să atragem atenția asupra faptului că acest acord de asociere trebuie să fie pus în aplicare în totalitate în ceea ce privește capitolul politic dar și fiecare capitol în parte. Deci trebuie să fie făcut posibil acest lucru, având în vedere că procesul de reforme este în desfășurare. Sunt reforme cuprinzătoare, importante, iar doamna Cala s-a spus deja acest lucru, poate că sunt lucruri și în dezavantajul anumitor categorii de populație în Ucraina. Dar aceasta este singura cale pe care se poate merge. Mm. Și aș vrea să aflu care este răspunsul dumneavoastră la următoarea întrebare. Procesul de reforme este folositor în vederea implementării acordului de asociere. Am avut poziții foarte clare în ceea ce privește Crimea și acum trebuie să avem grijă ca acordul să, să poată fi pus în aplicare în mod eficient și să nu se evite anumite reforme. Suntem dispuși să lucrăm în totalitate, vrem să ne angajăm, dar vrem și ca reformele să fie puse în practică cât mai rapid. Mulțumesc! Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, Madam Minister, I'm over here. Mulțumesc, uh, Doamna ministru, iată, grupul meu, ECR-ul, este al treilea aici, la Parlamentul European și întotdeauna a fost un prieten al țării dumneavoastră, Ucraina. Eu, unul, analizez situația de acolo încă din 2002, când uh, Wall Street Journal îmi spunea că ar trebui să avem o perspectivă europeană pentru Ucraina, lucru care se considera excentric la momentul acela. Domnul Brock, domnul Sarizvolski și eu am fost am uh, uh, însoțit uh, Revoluția Portocalie și am urmărit cu atenție declarațiile guvernului dumneavoastră prin serviciile diplomatice. Și pot să vă spun că am crezut că Putin nu și-a făcut bine calculele atunci când a invadat și a anexat Crimea. Pentru că până acum a reușit să invadeze doar 5% din teritoriul dumneavoastră și a, sacrificat uh, uh, foarte multe resurse militare și economice pentru a o face, deci n-a fost prea bine sfătuit. Grupul meu a susținut întotdeauna dreptul guvernului dumneavoastră de a fi înarmat pentru a-și proteja teritoriul și am susținut întotdeauna toate sancțiunile care s-au aplicat la nivelul UE împotriva Rusiei și dacă Putin a fost uh, destul de uh, prost, uh, dacă ar fi destul de prost încât să meargă mai departe, vom favoriza și mai multe sancțiuni. Grupul meu dorește să susțină acordul de asociere și de cooperare cu Ucraina și, bineînțeles, dorim și un regim de liberalizare a vizelor. Un lucru interesant pe care l-am aflat ieri la Comisia de Apărare a fost că deși există în continuare uh, conflict în regiunile estice, sunteți dispuși în continuare să trimiteți uh, uh, trupe pentru menținerea păcii și a stabilității în Afganistan și este un lucru foarte interesant ținând cont de faptul că resursele noastre militare sunt acum sub presiune. Pot să vă spun că Parlamentul vă susține și pot să vă spun slava Ucraina. Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie w Parlamencie Europejskim. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Jurek. Destul de recent am adoptat un raport uh, despre zona Mării Negre și am inclus acolo și elemente importante de securitate pentru zona Ucrainei sunt elemente și provocări cu care va trebui să vă confruntați în următoarele luni pentru a monitoriza situația. Securitatea Ucrainei o considerăm ca fiind o parte importantă a propriei noastre securități, în special pentru Europa Centrală și de Est. Aș vrea de asemenea să vă încurajez să ne spuneți și de ce aveți nevoie dumneavoastră de la Europa, pentru că Europa ar trebui să se bazeze pe principiul solidarității. Probabil că ați auzit uh, deseori vorbindu-se despre achiul comunitar, iar Ucraina va trebui să adopte acest achi în procesul uh, său către Uniunea Europeană. Însă cred că ar trebui să ne spuneți și nouă ce așteptați de la noi. Pentru că sunteți a șasea națiune cea mai mare din Europa, sunteți uh, mai mare decât multe state membre și toate aceste state vorbesc despre propriile lor așteptări. Dacă vine vorba de securitate, cred că a existat o ocazie pierdută atunci când uh, președintele Poroșenko a cerut uh, să avem o rezoluție de pace în Ucraina. Deci cred că comunitatea internațională ar putea să facă mai mult pentru a obține pacea. Pentru că estul Ucrainei este locul unde se decide practic viitorul păcii. Și aș vrea să fac un comentariu și pentru colegii mei, pentru că lupta împotriva corupției este absolut esențială. Nu există un viitor democratic dacă nu implicăm și administrația publică. Dacă opinia publică nu este convinsă că există un adevărat stat de drept, dacă deciziile guvernamentale nu sunt luate cu corectitudine, aceasta este o cale greșită. Și există și o altă fațetă a monedei, și anume faptul că alte state din Europa Centrală și de Est au trecut prin acest proces de reformă care este necesar, însă oamenii trebuie să fie convinși că reformele sunt în propriul lor interes, că reformele nu implementează un fel de ideologie abstractă, ci că sunt soluții practice pentru rezolvarea problemelor existente. Bineînțeles că e vorba de pași dificili și nu e, greu să, nu e ușor să scăpăm de comunismul, știm din propria noastră experiență. Este o adevărată artă să implementeze astfel de reforme pentru a ajunge la un echilibru și vom face tot ce ne stă în puteri pentru a vă ajuta, așa cum vă încurajăm să acționați întotdeauna în interesul propriei dumneavoastră țări și să ne spuneți cu claritate ce așteptați de la noi, pentru că solidaritatea este esențială. Mulțumesc! Thank you, Chair. Indeed, um, uh, Domnul Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi reprezentanți ai Ucrainei. Bun venit la Bruxelles și nu este prima dată când ne întâlnim aici, dar de fiecare dată este o plăcere pentru noi să avem un schimb de opinii. Salut și faptul că grupul uh, ucrainian este dominat de tineri, ceea ce reprezintă un mesaj foarte clar că generația tânără își asumă responsabilitățile față de viitorul propriei sale a țări. Este un semn bun și pentru noi, pentru că cei care uh, sunt funcționari la nivel înalt, uh, în felul acesta și au un angajament de plin pentru a ajuta țara. Reformele care trebuie făcute, care trebuie implementate în Ucraina, sunt enorme. Și aceasta este, uh, se datorează și faptului că timp de două decenii acest lucru nu s-a aplicat, mai mult s-a jucat cu reforma decât să se implementeze o adevărată reformă. Și iată, acum aceasta trebuie să devină realitate. De fapt, Există o problemă esențială pentru Ucraina, pentru că peste 20% din resursele existente la nivel național trebuie să fie folosite în scopuri militare din cauza conflictului cu Rusia. Și nu este deloc o sarcină ușoară. Pe de altă parte, aveți de făcut reforme și pot să vă spun din acest punct de vedere că sunteți un exemplu bun chiar și pentru unele state membre care nu sunt dornice să implementeze reforme sau să ia astfel de decizii. Deci, continuați la fel și rămâneți în continuare un exemplu pentru noi și așteptăm să vedem rezultatele. Mai mult decât atât, cred că Rusia nici nu mai are altceva de făcut decât să uh, facă ce faceți și dumneavoastră, pentru că Rusia fără reforme este o amenințare pentru ea însăși. Și dacă vorbim de schimburi de bune practici, acesta trebuie să ajungă și în Rusia până la urmă. Așa că atâta timp cât dumneavoastră vă descurcați bine, arătați uh, și calea de urmat pentru Rusia pe viitor. Am două întrebări pentru tine, Natalia, și pentru echipa ta. Din ultimul uh, interviu al primului ministru Iaseniuc, înainte de a pleca în Statele Unite, am remarcat că dânsul spunea că guvernul său trimite multe proiecte legislative Parlamentului și că acesta reacționează destul de lent pentru a adopta aceste proiecte legislative. Vreau să știu mai multe despre cooperarea care există între brațul executivului și cel legislativ. În ce măsură există o adevărată sinfonie, să zic așa, între cele două? Și o a doua întrebare, pentru că vă aflați la Bruxelles și asta înseamnă că mobilizați foarte multe resurse, resurse de tot felul. Avem aici grupul de coordonare, unde sunteți prezenți de asemenea și vreau să vă întreb cum evaluați dumneavoastră eficiența asistenței noastre. Ce ar trebui să facem pentru a atinge obiectivul nostru comun, pentru a ne descurca mai bine, pentru a ajunge uh, la reforme și pentru a ajuta mai mult uh, Ucraina pe drumul spre Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule președinte, am fost la Kiev acum două săptămâni și vreau să spun următorul lucru. După un an am constatat o diferență mare și anume o diferență mare la politicienii cu care am discutat. Am remarcat că aceștia și-au uh, asumat obligații foarte mari și înțeleg cu totul altfel contextul politic și au luat angajamentul de a face reforme și de a colabora cu Uniunea Europeană. Cred că prin tratatul de asociere am uh, realizat un progres foarte mare. Acum nu vorbim despre complimente politice și obiective, ci am reușit să ne formalizăm aceste obiective. Împărtășim aceleași principii și valori și uh, cred că după încheierea acordului de asociere nu vor mai exista aceste uh, ezitări între a avea mai multă sau mai puțină Europa, ci că Europa va fi o constantă în colaborarea noastră politică. Sunt convins că aspectele formale ale cooperării parlamentare au acum un cadru mai stabil. Ambele părți au ambiția de a profita la maxim de acest cadru. Există unele lucruri care se pot face, dar există și alte lucruri care în momentul actual nu pot fi rezolvate. Pentru că, de exemplu, nu corespund cu interesele noastre sau cu opiniile noastre și cred că știe toată lumea despre ce vorbesc. Există domenii în care este posibil progresul. Eu aș dori să începem de la început. Este foarte important să se guverneze bine Uniunea Europeană ajută Ucraina uh, pe plan politic și pe planul conținuturilor. O um, guvernare bună este foarte importantă pentru Ucraina, dar și pentru uh, regiunea extinsă. Trebuie să fie posibil, datorită nouă, să fie posibilă o bună guvernanță în Ucraina. Și uh, pentru asta trebuie ca Ucraina să își uh, folosească resursele și de asemenea este foarte important ca Ucraina să ajungă la o creștere economică durabilă. Există persoane care vor neapărat acest lucru și uh, pentru mine aceasta este o calitate a politicii ucrainene. M-aș bucura dacă acest lucru s-ar transpune și intern în domeniul stabilității politice în Ucraina, dar trebuie să fie rezolvată această problemă și pe plan extern. Mă bucur de pe acum de colaborarea noastră viitoare și vă urez mult succes acasă. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Domnul Liberațchi. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Witam serdecznie naszych ukraińskich gości. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să spun bun venit uh, prietenilor noștri din Ucraina. Vreau să vă întreb care este perspectiva economică și financiară a Ucrainei până la sfârșitul anului. Pentru că știm că există o problemă politică, militară și cunoaștem foarte bine uh, și situația și din câte am văzut până acum există întârzieri pe planul uh, legislativ. Toate acestea ar putea duce la o oarecare uh, perturbare uh, la nivel social. Credeți că există o astfel de posibilitate sau mai degrabă există speranțe pozitive pentru Ucraina? Pentru că guvernarea ar putea fi mai ușoară dacă aveți speranță, dacă nu, lucrurile s-ar putea dovedi imposibile. Și o altă întrebare pentru dumneavoastră. Uniunea Europeană este aici pentru a vă ajuta dacă este nevoie. Însă trebuie să acționăm înainte și nu după. Așa că trebuie să cunoaștem foarte bine situația înainte de a ne confrunta direct cu diverse amenințări. Puteți conta întotdeauna pe sprijinul nostru. Mulțumim! Yeah, thank you very much and also welcome to our Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit colegilor ucrainieni aici la Parlamentul European. În primul rând, înțelegem cu toții situația extraordinară care continuă în Ucraina din cauza războiului în estul țării. În același timp însă, atât noi la UE putem face mai mult pentru a ajuta Ucraina, pentru a vă susține în primul rând, pentru o ratificare de plină a acordului de asociere de către toate statele membre. Pentru mine este o adevărată dezamăgire faptul că nu toate statele membre au ratificat acest acord înaintea summitului parteneriatului estic de la Riga. Sper ca pe viitor toate țările UE să ratifice acest acord. În al doilea rând, problema a regimului vizelor. Există Uh, posibilitatea de a lua o astfel de decizie până la sfârșitul anului, însă nu este doar o chestiune tehnică aici, ci și un dosar de natură politică. Așa că și în acest sens sper să ajungem la un consens pentru a oferi cetățenilor ucrainieni posibilitatea de a călători fără vize în UE. Bineînțeles, există și aspectele economiei și a mediului de afaceri Um, știu că s-a vorbit despre un proces masiv de privatizare din partea guvernului și cred că ar trebui să încurajăm marile companii europene să participe în acest proces de privatizare, pentru că nu este vorba aici doar despre bani și despre investiții, ci în primul rând despre know-how și despre cultura muncii, care mi se pare esențială. Dacă dorim să luptăm împotriva corupției din Ucraina, Cred că e nevoie și de o nouă cultură a muncii și aici uh, marile companii occidentale pot, pot să uh, contribuie foarte mult pentru a intra pe piață și Ucraina ar trebui să fie deschisă pentru ca aceste companii să participe în procesul de privatizare. Și, bineînțeles, ar trebui să încurajeze companiile europene pentru a participa și ele. Un ultim comentariu referitor la asistența financiară. La summitul de la Riga, 1,8 miliarde de euro au fost alocați pentru asistența pentru Ucraina. Însă știm foarte bine că e nevoie de mult mai mult minimul era uh, ceva între 25 și 30 de miliarde, dar bineînțeles țara are nevoie de și mai mult dacă dorim să avem rezultate în ceea ce privește implementarea reformelor, lupta împotriva corupției sau alte elemente esențiale. Ucraina este singura care poate să uh, implementeze aceste lucruri. Știm că există în continuare probleme cu procurorul general, cu corupția, mediul de afaceri este unul vulnerabil, deci împreună va trebui să atingem aceste obiective pentru ca Ucraina să fie o țară europeană normală și, bineînțeles, ucrainienii trebuie să facă tot ce le stă în puteri pentru a ajunge acolo. Încă o dată, însă, trebuie să spun, vom încerca să facem tot ce putem pentru a pune capăt războiului din estul Ucrainei și să nu uităm și de anexarea ilegală a Crimeei. Mulțumesc. Domnul Sarius Volski. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, în primul rând. Cred că ar trebui să punem capăt acestor uh, discuții pline de curtoazie, pentru că o țară asociată precum Ucraina, cu relații speciale cu UE, este o țară cu care ar trebui să se dezbată despre elemente concrete, cum ar fi, de exemplu, implementarea achiului comunitar și planul de implementare. Noi, la comisia noastră, vom uh, analiza îndeaproape raportul pe țară și progresele făcute de Ucraina. După cum spuneam, ar trebui să se termine uh, această dezbatere plină de curtoazie. În luna ianuarie și înainte, Parlamentul a adoptat o rezoluție despre Ucraina, o rezoluție care a fost trimisă guvernului dumneavoastră și celorlalte instituții europene, bineînțeles. N-am primit însă niciun răspuns, n-am avut niciun feedback pe marginea acestei rezoluții și totuși uh, inclusesem și recomandări concrete pentru organizarea coordonării la nivelul UE. În primul rând, la nivel guvernamental, am propus uh, ministrului de afaceri europene să se alăture acestor, proces, acestor uh, eforturi de cooperare și, bineînțeles, de structura pe care o aveți uh, depind și rezultatele în procesul de asociere. Și o țară ca dumneavoastră, o țară asociată, cred că ar trebui să reacționeze atunci când Parlamentul îi trimite un astfel de document. Întrebarea mea este ce se întâmplă cu această structură de coordonare și coordonarea pentru asistența UE, dincolo de eforturile făcute de uh, agenții de ministri sau ministerele competente. În al doilea rând vreau să vă întreb ce se întâmplă, care sunt relațiile între guvern și președinție, pentru că de la Bruxelles lucrurile nu sunt prea clare. Uh, care este relația între guvern, ministere și președinție în ceea ce privește afacerile europene și relația între vicepreședintele administrației prezidențiale, pentru că acolo s-a produs o schimbare, și Natalia, propria ta structură guvernamentală. Un al treilea comentariu. Aș vrea să observați cu atenție care sunt practicile noastre atunci când e vorba de alte țări asociate și felul în care aceste țări răspund față de procesul de monitorizare. Poate că data viitoare, pentru că va trebui să ne vedem uh, mai frecvent, și spun asta în calitate de raportor permanent pentru Ucraina, cred că data viitoare ar trebui să dezbatem și modalitățile de lucru, nu doar mm, lucruri frumoase și cuvinte dulci, uh, care oricum se organizează la nivel înalt între șefii de state și guverne. Aici ne aflăm pentru a discuta detalii foarte practice, pentru a lucra pe marginea reformelor, pe implementarea anumitor regulamente și directive europene în legislația noastră, pe alocarea resurselor și așa mai departe. Și pentru a analiza și cele mai bune practici de implementat. Un alt element și aici vă fac practic o ofertă. Dacă sunteți Uh, nemulțumită și aveți tot dreptul să fiți de munca Comisiei Europene. Uh, poate sunteți prea politicoasă pentru a o spune, dar poate nu sunteți pe deplin satisfăcută cu eficiența felului în care noi muncim. Dacă nu sunteți mulțumită, noi, Parlamentul, ne ocupăm de a analiza ce faceți dumneavoastră, dar analizăm și ce face Comisia și cât de eficientă este, în special uh, Uh, grupul de lucru special, DigiNear și așa mai departe, pentru că, în general, serviciile Comisiei sunt destul de îndepărtate de realitate și rolul nostru este tocmai de a monitoriza ambele aspecte pentru a îmbunătăți lucrurile și pentru a avea rezultate. Deci nu ezitați informațiile de fiecare dată în detaliu atunci când avem, de exemplu, o întâlnire în camera fără reprezentanții comisiei și fără public pentru că nu ne putem permite să greșim. Asocierea cu Ucraina trebuie să fie un succes și unul rapid și clar. Deci trebuie să ne punem la treabă foarte serios. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Domnul Boștinaru, mulțumesc, domnule președinte, stimați prieteni din Ucraina, bine ați venit și am să mă opresc aici. Trec la două întrebări. 1. Cum evaluați implementarea acordului de la Minsk, știind că cel puțin uh, în legătură cu anumite uh, capacități, cum ar fi uh, dronele, nu are resurse și active. Ce ar trebui făcut ca să ne îndeplinim obiectivele comune? Și în al doilea rând, ce sugerați dumneavoastră să facă Europa pentru Crimea știind că Crimea nu face parte din niciun acord de la Minsk, nici din primul, nici din al doilea, și știm că, în conformitate cu legislația internațională, Crimea este o bucată de teritoriu ucrainian, iar Europa trebuie să reafirme acest lucru cu orice ocazie. În cele din urmă aș vrea să spun ca român și ca socialist că nu pot decât să repet sprijinul nostru de plin față de guvernul ucrainian și față de poporul ucrainian care face reforme extraordinare în condiții de război și nu e ușor. Și e un lucru care trebuie asociat, apreciat în permanență. Mulțumesc, mult noroc! Yeah. Uh, I have only one question. Da, am uh, doar o întrebare. Guvernul dumneavoastră a reușit să dezarmeze sectorul uh, privat? Uh, thanks very much. Uh, very briefly, I think it's recognized. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, cred că este clar că Ucraina se confruntă cu o uh, provocare fără precedent. Presiunea rusă, care îmbracă diverse forme și provocările interne ale reformelor, iar aceste provocări fără precedent sunt combinate cu susținere fără precedent de mai multe feluri din partea Uniunii Europene și din partea Comisiei Europene, bineînțeles. S-a vorbit de asistența macroeconomică de 1,8 miliarde de euro. Aș spune că Uniunea Europeană, um, adică statele membre, um, este uh, și principalul contribuitor la asistența femeii, uh, peste 17 miliarde, iar Comisia oferă anual peste 200 de milioane sub formă de granturi ca asistență bugetară și asistență tehnică. Comisia ajută Ucraina să negocieze cu Rusia pe tema uh, aprovizionării cu energie. Și în această iarnă aprovizionarea s-a produs fără probleme majore. Comisia este implicată în negocierile trilaterale pe teme comerciale între Ucraina și Rusia și uh, diferite structuri ale Comisiei uh, fac tot ce pot pentru a ajuta Ucraina, inclusiv grupul de susținere. Cred că domnul Sarius Volski are dreptate, armonizarea achiului este foarte importantă și cred că, um, deși pe plan tehnic este uh, o sarcină imensă, e sarcina mai ușoară. Marea problemă sunt schimbările structurale. Ați vorbit și dumneavoastră despre anticorupție, structura statului de drept, reforma administrației publice și a judiciarului. Dacă organele statului nu funcționează așa cum uh, este necesar, în conformitate cu principiile statului de drept, nicio sumă de bani nu poate ajuta. Și acesta este domeniul unde dincolo de aspectele tehnice ale uh, armonizării, DigiNIR uh, și uh, DigiBudget încearcă să facă tot ce pot pentru a ajuta Ucraina. Se oferă consiliere, expertiză, inclusiv asistență bugetară, dar partea ucraineană trebuie să își exprime voința politică și disponibilitatea de a face schimbări. Ucraina a adoptat legi excelente, temeiul juridic în foarte multe domenii este acum stabilit, dar uh, ce mai urmează este implementarea acestor legi, crearea de instituții și uh, introducerea uh, reglementărilor uh, de executiv și schimbările practice. Mulțumesc! I'll try to answer on all questions. O să încerc să vă răspund uh, la întrebări, poate combinat, pentru că unele dintre întrebări s-au suprapus într-o oarecare măsură. Și dacă îmi permiteți, aș dori să încep uh, răspunzând uh, prietenului nostru din Polonia, Sarius Volski. Știu că are o atitudine foarte pozitivă față de țara noastră și a reacționat la toate reformele pe, și la toate schimbările pe care le-am făcut în guvern. E, în polonă. Vă mulțumesc pentru susținerea exprimată în numele partenerilor europeni. Ce ne spuneți dumneavoastră este uneori dificil, dar ne ajută întotdeauna să implementăm reformele. În engleză, dacă vorbim despre asistență tehnică, pentru că de fapt s-a spus de mai multe ori că guvernul um, ucrainian uh, consideră că asistența UE uh, este importantă și aș dori să acopăr mai multe aspecte. După cum a spus domnul Balas, Ucraina are două uh, surse principale de asistență macrofinanciară. Au fost prezentate în mai multe rânduri și deci avem un pachet imens de așa numită asistență tehnică. E vorba de uh, granturi oferite de Comisia Europeană guvernului ucrainian și se concentrează în principal asupra priorităților cu care se confruntă guvernul nostru. Anul, uh, în fiecare an avem 5-6 proiecte de uh, susținere bugetară, un instrument specific uh, alocat bugetului de stat pentru reforme cum ar fi infrastructura, administrația publică sau reforma sectorului public, reforme cheie care uh, trebuie să uh, fie irreversibile cu ajutorul celorlalte reforme sectoriale și apreciem acest ajutor nu avem doar asistența tehnică și asistența bugetară, ci primim o, uh, un uh, sprijin foarte important de la GUA, mai ales grantul pe care l-a primit țara noastră în aprilie 2014. Apreciem uh, faptul că a fost prima dată, dacă înțeleg eu bine, când Comisia Europeană a decis să aibă o echipă specială E vorba de o echipă de experți special, de consilieri special care au venit în ministerele noastre și au încercat să reacționeze la uh, cererile noastre de zi cu zi și să reacționeze la procesele în curs pe care le avem. Este destul de greu de evaluat cât de eficientă este această susținere Pot să vă asigur că nu depinde doar de sumele oferite guvernului, ci și de calitatea experților trimiși în țara noastră. În general, apreciem foarte mult uh, susținerea oferită de Comisia Europeană și de statele membre în general. Și în același timp avem mai multe rezultate în unele domenii, mai puține în altele. Dar nu e vorba doar de asistența pe care o primim, ci și de uh, reformele din sector. Am ai, o am aici pe uh, ministra adjunctă responsabilă de agricultură lângă mine. Știu că am avut rezultate foarte bune, dar asta datorită susținerii uh, Comisiei Europene, DG-ului relevant și de asemenea experților GUA, care au um, contribuit la reforma cuprinzătoare a agriculturii. Acest lucru face parte din procesul SPS sau din acordul de liber schimb uh, aprofundat și cuprinzător. Așadar, evaluarea asistenței tehnice, asistenței tehnice, evaluarea întregii asistențe ar trebui să fie făcută capitol cu capitol și domeniu cu domeniu. Sigur că putem să avem uh, discuții generale uh, dar noi apreciem oricum opiniile dumneavoastră, experiența dumneavoastră. E foarte important când Comisia Europeană face prezentări um, împreună cu miniștrii de resort din diferitele state membre. E foarte um, util să colaborăm cu state membre care au trecut prin același proces, prin aceleași reforme, poate acum 5 ani, acum 10 ani, dar au fost în aceeași fază de comunicare și negociere cu Uniunea Europeană. În ceea ce privește instrumentul menționat și misiunea um, oferită ca sprijin Ucrainei, din decembrie anul trecut, um, ajutorul a fost extraordinar împreună cu um, reformele necesare. Noi încercăm să uh, cerem modificarea mandatului misiunii ca să avem o reacție la uh, reformele în curs din uh, domeniul judiciar, din domeniul statului de drept am avut o relație foarte bună și o cooperare foarte bună cu instrumentele speciale și acest instrument special uh, este util pentru procurori, uh, pentru cei din Ministerul Justiției uh, și ministrul adjunct din Ministerul Justiției poate va mai adăuga niște informații care este responsabil de afaceri europene. După cum a spus domnul Sarius Volski, acum un an Parlamentul a emis o recomandare de a ameliora mecanismul de coordonare, creând în uh, guvernul Ucrainei uh, anumite uh, posturi. Eu încerc să explic că în sistem și în cultura de administrație publică pe care o avem acum în Ucraina este cel mai bine să avem un mecanism de coordonare cât mai apropiat de premier. Pentru că cei care au posibilitatea sau competența să trateze problemele politice. Acest mecanism a fost creat, sigur că poate să fie reformat uh, dar um, dorim să aibă o relație mai cuprinzătoare și mai aprofundată cu Uniunea Europeană, ținând cont de agenda de uh, integrare și de implementare. Acum s-a creat această structură, după cum am spus. Am 18 uh, persoane uh, strălucite care reprezintă nivelul uh, junior din guvern. Cumva sunt oamenii din spatele meu, cei care mă susțin când încerc să propun schimbări de politică care să ducă către integrarea europeană. Avem o relație de lucru foarte bună cu administrația prezidențială, iar în delegația ucraineană avem reprezentanți și din administrația prezidențială. Așadar, la nivel de lucru pot să vă spun că în fiecare lună avem așa numitul uh, Consiliu Național de Reformă, o reuniune la care participă reprezentanți ale tuturor ministerelor, reprezentanți ale forțelor politice principale din Parlament și discutăm agenda de reforme uh, în totalitate. Cel puțin o dată pe lună mi se prezintă evoluția acordului de asociere, deci um, această activitate este permanent monitorizată de ambele părți, ba chiar din trei părți, de la Verhovna Rada, de la uh, președinte și de la uh, prim-ministru. Deci nu avem niciun fel de problemă să colaborăm cu administrația prezidențială și cu Verhovna Rada la promovarea și implementarea acordului de asociere. Mai avem niște probleme, după cum a, a spus uh, prietenul din Letonia, legat de adoptarea proiectelor de lege în Verhovna Rada. Dar uh, ați spus de mai multe ori astăzi că um, calea reformelor uh, care ne așteaptă acum este foarte grea. Avem în același timp reforma legilor anticorupție, dereglementarea iar guvernul a produs foarte multe acte legislative și uh, uneori um, sunt probleme tehnice în Verhovna Rada pentru că avem proceduri uh, speciale pentru a discuta fiecare act legislativ în Verhovna Rada. Deci uh, este mult de muncă atât din partea guvernului cât și din partea Parlamentului. Dacă vorbim despre pachetul de proiecte de lege legate de implementarea acordului de asociere sau pachetul legat de uh, implementarea uh, asistenței, avem uh, discuții foarte bune, avem o comisie uh, specială, ca și în Parlamentul European, una dedicată integrării europene, și în fiecare săptămână uh, reprezentantul Guvernului pentru Integrarea Europeană prezintă toate proiectele de lege legate de integrarea europeană sau de procesul de adaptare europeană în cadrul acordului de asociere. Ați vorbit de mai multe ori reformele cu care ne confruntăm acum. Sigur că uh, legile anticorupție reprezintă o reformă imensă care trebuie implementată Mie mi se pare că reforma anticorupție ar trebui să înceapă și apoi, pas cu pas, să facem implementarea tuturor măsurilor conexe. Pentru că dacă vorbim despre combaterea corupției, trebuie să vorbim și despre privatizare, despre dereglementare. Ați vorbit de mai multe ori uh, despre progresul redus în mediul de afaceri, așadar Ministrul, Ministerul Dezvoltării Economice Uh, sper să mă corecteze colegii dacă greșesc, uh, dar uh, Ministerul Dezvoltării Economice este un minister cheie responsabil de climatul de investiții, de promovarea reformelor structurale și economice și anul acesta, în mai, a propus o reformă structurală imensă legată de dereglementare, deci simplificarea acordării de um, autorizații, pentru întreprinderi ucrainiene și nu numai, pentru toți cei care vor să activeze în Ucraina cu firme ucrainiene. Am început acest proiect imens și sperăm să dereglementăm, să simplificăm peste 130 de proceduri. Sigur că nu se poate într-o lună sau într-o zi, dar pot să vă spun că folosim tehnologia nouă informatică pentru a combate corupția, pentru a introduce schimbări în activitatea Ministerului Justiției, ca să nu mai există un contact direct între uh, cei care cer uh, permise sau uh, documente oficiale, oficiale ci să se utilizeze sistemul electronic și la modul cotidian 3-4 ore să fie program de cerere de informații oficiale. Încercăm să facem cât de mult putem uh, pentru dereglementare și schimbări economice. The hugest uh, reform we are now facing. Cea mai mare reformă cu care ne confruntăm acum este cea legată de descentralizare și reforma constituțională, după cum știți foarte bine pot să vă spun că dacă, vorbiți de descent, dacă vorbim de descentralizare, noi încercăm să combinăm uh, cele mai bune experiențe din statele membre UE, mă gândesc la Polonia și la Franța. Sper că știți că săptămâna aceasta ar trebui să avem o discuție foarte importantă în Parlament legată de schimbările de Constituție ce țin de descentralizare, descentralizare ca devoluție a uh, competențelor, pentru că am început o descentralizare financiară la începutul anului, la 1 ianuarie 2015. Am ă, transferat anumite taxe și resurse financiare la autoritățile locale și uh, rezultatul uh, după aceste șase luni este că bugetele locale au acum uh, resurse suplimentare de 40% față de anul 2014. We have a huge problem. Avem o mare problemă legată de reforma economică și financiară și a sectorului financiar. După cum ați spus, pot să vă zic și au spus-o și alte surse de mai multe ori. În legătură cu anexarea ilegală a Crimeei, sau situația din estul Ucrainei a dus la pierderea peste 40% din PIB. Încercăm acum să aplicăm cele mai bune reforme structurale și să stabilizăm situația economică și sistemul financiar. Printre prioritățile menționate am menționat uh, reforma uh, combaterii corupției, administrației publice, reforma judiciarului și, uh, de asemenea, e foarte importantă reforma bancară și stabilizarea economiei. Și, de asemenea, unele date economice, dacă vreți să auziți uh, mai multe, Ministerul Economiei și Comerțului uh, vi le poate prezenta, pentru că uh, reprezentantul acestui minister se află alături de mine acum. În ceea ce privește acordul de la Minsk, Apreciem ajutorul și uh, susținerea dumneavoastră din partea UE și mai ales din partea Parlamentului. Guvernul uh, ucrainian a, ucrainian a făcut tot ce a putut pentru a pune în aplicare acordul de la Minsk și putem spune că nu Ucraina încalcă acordul de la Minsk, ci mai ales partea rusă o face. Dar dacă vă referiți la reacția internațională, la ce se poate face în acest sens, noi nu putem decât să vă cerem uh, menținerea sancțiunilor existente pentru a um, face presiune asupra Rusiei economic și politic. Am discutat de mai multe ori de lansarea unei operațiuni internaționale sub egida ONU pentru a susține implementarea acordurilor de la Minsk. Așadar, am susține orice fel de asistență tehnică și politică în acest sens. Rezultatul um, problemelor economice este rezultatul este o problemă economică majoră și nu numai. Ne bazăm pe asistența dumneavoastră dacă vorbim despre persoanele strămutate internațional, dar nu vorbesc acum despre asistența umanitară pentru cetățeni, Acum avem peste 1.300.000 de persoane uh, afectate, care sunt um, concentrate mai ales în regiunea Dnipropetrovsk. Ne concentrăm asupra um, um, deschiderii de locuri de muncă pentru toate aceste persoane, încercăm să facem față acestui flux de persoane, pentru că e vorba de forță de muncă care ar trebui să fie utilizată în mod adecvat în țară și trebuie să răspundem uh, la această problemă nu doar pe plan uh, umanitar și economic, ci și pe plan social. Dacă am uitat ceva... Sectorul privat. Poate ar fi mai bine să dau cuvântul uh, ministrului adjunct responsabil de relațiile interne. Avem un, în echipa noastră un ministru adjunct care vă poate răspunde. Yes. Uh, what I would like to comment can... Ce aș vrea să adaug eu legat de această situație? Situația în situația transcarpatică este sub controlul Ministerului, Ministerului de Interne și altor forțe. Uh, există acum o investigație. În același timp are loc un proces de mediere Purta de structurile relevante este o situație pe care o avem sub control în regiunea respectivă. Dacă îmi permiteți să dau cuvântul reprezentanților administrației prezidențiale și unor membri din delegație pentru a se raporta la problemele menționate mulțumesc pentru prilejul acordat de a comenta cu privire la anumite aspecte. În primul rând, um, colaborarea între administrație, administrația prezidențială și um, Parlament. Suntem în relații foarte bune, suntem în conformitate cu noua Constituție. Bineînțeles că ar putea fi uh, ar putea apărea anumite divergențe între um, membrii fostei administrații și um, reprezentanții um, comisiilor respective, dar există uh, zvonuri sau păreri conform cărora administrația prezidențială nu face suficient pentru a promova integrarea europeană, dar suntem satisfăcuți de activitatea guvernului de până acum. Bineînțeles, prin noile numire am văzut și am înțeles că vor fi și că există deja posibilitatea de a reveni la Kiev pentru a găsi căi mai eficiente de colaborare nu pentru a crea o competiție, ci eh, pentru a obține un efect de sinergie în relația dintre administrația prezidențială și guvern și cabinet. Aș vrea să răspund și la întrebarea legată de legislație. Aș vrea să spun că noi nu ne împotrivim organizațiilor patriotice ucrainiene. Există tot soiul de provocări din partea unor prieteni sau unor foști prieteni. Cred că întrebarea importantă se referă mai degrabă la modul în care putem uh, combate activitățile ilegale, criminale. Um, există un uh, grad de corupție la nivel uh, de poliție sau uh, de inspector vamal și așa mai departe. Acestea sunt întrebările pe care trebuie să ni le punem, care se supun obiectivelor generale uh, legate de combaterea corupției. Și aș vrea să adaug că um, acest că sectorul uh, privat se va dezarma uh, și se va lipsi de mercenarii cu care lucrează acum. Yeah, it was mentioned today as uh, additional. S-a mai menționat astăzi o serie de probleme legate de privatizare. S-a făcut o trimitere la discursul prim-ministrului eu am fost uh, ministru pentru dezvoltare regională și am inițiat un program cu privire la reformarea și privatizarea fostelor întreprinderi de stat din Ucraina. Prima idee este nu doar să se înceapă o privatizare transparentă, ci să se schimbe procedurile prin care se atribuie acele privatizări, să existe informații transparente cu privire la fluxurile financiare și, bineînțeles, avem un uh, proces de privatizare la care să participe și întreprinderi internaționale. Poate că unii dintre colegii mei din delegația ucraineană vor să adauge anumite lucruri. Voi da cuvântul acum ministrului adjunct pentru apărare, care răspunde de integrare. Da, vă mulțumesc. Numele meu este Dolhov și mă bucur să mă reîntâlnesc cu vechii mei prieteni. Să mă refer la câteva uh, lucruri și să răspund la câteva întrebări legate de apărare și securitate. O remarcă generală nu există o agendă diferită pentru guvernul ucrainean față de agenda de asociere cu Uniunea. Tot ceea ce facem uh, este strâns legat de asocierea cu UE. La nivel de minister ne preocupă acest lucru zi de zi și vă voi explica cum facem acest lucru. În al doilea rând, Crimea, Ministrul Lavrov a spus de curând că nu mai există dubii cu privire la, Ucra- la Crimea. Deci pentru dumneavoastră și pentru noi nu mai vine vorba de sancțiuni. Uh, adică nu mai există dubii legate de sancțiuni. Atâta timp cât uh, Crimea rămâne sub uh, ocupație, sancțiunile vor rămâne în vigoare pentru că Crimea face parte din teritoriul ucrainean. Apoi, să vă reamintesc Uh, bazele acordului de la Minsk, uh, e clar că președintele Poroșencu a fost susținut de populație tocmai datorită acestui acord de la Minsk. Nu există niciun fel de probleme acolo. Pentru a ajunge la un rezultat acceptabil este nevoie însă și de voința politică la Moscova, dar asta nu se întâmplă. Ce vedem aici? În continuare, mai mult de 300 de kilometri de frontieră cu Rusia nu sunt sub control. Continuă atacuri armate zi de zi și în continuare se desfășoară trupe în zonă. Deci acest acord de încetare a focului, de fapt, nu funcționează. Noi eh, suntem dispuși să facem și un schimb de prizonieri, dar nu eh, putem face acest lucru atâta timp cât Rusia nu își îndeplinește obligațiile conform acordului. Deci nu doar aici cerem un lucru, ci facem acest lucru eh, în mod continuu la dialogurile bilaterale cu reprezentanța NATO sau UE un, un, un uh, lucru legat de o temă actuală. Poate că nu este momentul potrivit pentru a furniza arme Ucrainei, dar nu uitați că Putin și Federația Rusă furnizează tancuri și artilerie um, pe teritoriul Ucrainei, fără să întrebe pe cineva. Deci fac asta zi de zi și atunci eu întreb, uh, noi de ce trebuie să mai așteptăm? decizia de a susține uh, Ucraina cu arme și uh, astfel de lucruri reprezintă până la urmă un pas logic. Iar am reușit să punem pe picioare o armată puternică, capabilă să reziste cu șase mii de soldați avem uh, progres în acest domeniu și uh, așteptăm susținerea, sprijinul dumneavoastră pe viitor. Încercăm să folosim orice prilej care ni se oferă. Acceptăm uh, instructori din Canada, din SUA, din Suedia. Vor veni în septembrie pentru a antrena trupele ucrainene conform standardelor NATO. Aceste lucruri uh, duc la soluționarea problemelor, la reforma domeniului uh, apărării și securității conform standardelor europene. Apoi, rezultatele pentru Ucraina, integritatea teritorială. Crimea este ocupată și uh, o mare parte din estul uh, Ucrainei uh, la fel. Nu există încă uh, stabilitate și acest lucru se răsfrânge asupra situației din Europa. Mulțumesc! You still expected chair the meeting? I thought you had already taken over. Is there any further question? Mai sunt, Mai sunt întrebări? You have the floor. Da, Ana Maria, aveți cuvântul. Îmi cer scuze, Elmar, uh, pentru întârziere. Am mai avut uh, un raport în uh, altă comisie. Mă bucur că ministrii adjuncți din Ucraina au venit astăzi. Mulți dintre noi au oferit un sprijin considerabil. Am încercat să transmitem Uh, un semnal puternic. Uh, am încercat să ne poziționăm față de această agresiune și încălcarea dreptului internațional. Deci susținem toate sancțiunile atâta timp cât uh, acordul din Minsk, Minsk este încălcat. Am încercat să denunțăm situația gravă în ceea ce privește drepturile omului, situația umanitară și am discutat acest lucru și de curând. Susținem suplimentarea ajutorului uh, umanitar din partea Uniunii Europene și de asemenea, de asemenea încercăm să ne întărim uh, prezența prin Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene în Ucraina. Aș vrea apoi să felicit guvernul și Parlamentul ucrainean pentru angajamentul extrem de serios pe care și l-au asumat într-o perioadă extrem de delicată de, de război și de presiuni economice și de propagandă din partea Federației Ruse. Și de asemenea salut uh, angajamentele în lupta împotriva corupției Uh, Uniunea Europeană, Europa este scindată în prezent. Încercăm să luăm măsuri uh, împreună cu un altul reprezentant uh, Mogherini împotriva propagandei din prezent. Și asta nu este o sarcină facilă. Mai am câteva întrebări. Îmi pare rău dacă voi repeta întrebări ale colegilor mei cum stau lucrurile în ceea ce privește independența energetică și furnizarea de gaze naturale, având în vedere că iarna se apropie. Um, ce se va întâmpla cu ajutorul umanitar în zone în care conflictul nu este atât de grav? Cum se va putea implica Uniunea Europeană în punerea în aplicare a asocierii, acordului de asociere? Cum se va putea um, sprijini um, țara în fața acestui val de imigranți. Chairman, I have a good reason, I mean, to be uh, even as... Domnule președinte, am un motiv întemeiat pentru a vorbi pentru a doua oară aici. Din informații care tocmai um, pe care tocmai le-am primit, ambasadorul Constantin Eliseu a fost uh, numit uh, drept secretar al administrației Uh, președințiale și ar trebui să-l felicităm pentru că este persoana potrivită la locul potrivit și așteptăm să lucrăm cu dânsul în continuare și așteptăm să avem un ambasador ucrainian capabil, eficient și comunicativ să vină aici cât mai repede cu putință, pentru că avem nevoie de un partener și un prieten aici la Bruxelles. Iată care a fost punctul meu de informare, domnule președinte. Da, într-adevăr, Într-adevăr, avem un nou partener la administrația prezidențială și noi așteptăm să avem o cooperare mai bună cu um, acest domn care are o experiență foarte bogată, are experiență în a coopera cu instituțiile europene și sper că această persoană în plus să reprezinte o voce foarte puternică în Ucraina pe chestiunile europene. Și dacă pot răspunde la întrebarea dumneavoastră, și știu că colegii mei de la Ministrul uh, pentru Afaceri Sociale și de la Ministrul Muncii probabil pot completa. Uh, cifrele pe care le-am menționat eu, 1.300.000 de persoane, de persoane deplasate, de fapt nu sunt cifrele finale care pot fi analizate, dacă vorbim de aceste persoane, în regiunea Donetsk și Burgatsk. E vorba de persoane care au fost înregistrate în sistemul, în sistemul nostru și e vorba de persoane care depind de ajutorul guvernamental, de ajutoarele sociale. Însă, în același timp, aș vrea să vă spun că Ministrul pentru Afaceri Sociale a propus un adevărat program global pentru a vedea cum se poate face față problemelor sociale și de muncă pentru aceste persoane deplasate intern și să vedem ce se întâmplă cu persoanele care se află pe teritoriile ocupate. Așa că am să dau cuvântul ministrului ajunct responsabil pentru politici uh, sociale și pentru integrare europeană. Vă rog. shortly. We have one and a half minutes. Foarte pe scurt. Uh, mai avem un minut și jumătate după care va trebui să încheiem ședința. Și doamna Rotițcă. Vă rog. Da, mulțumesc. Am să încerc să fiu foarte succint. Știți că problema persoanelor uh, deplasate intern este foarte complicată pentru Ucraina la ora actuală. Totuși, dacă vorbim de prioritățile pe termen mediu ale țării mele, în primul rând uh, trebuie să vedem ce se întâmplă pe piața muncii și impactul pe care uh, condițiile din punct de vedere al ocupării l-au pentru această zonă. Există peste 1,3 milioane de persoane deplasate intern care au fost forțate să intre pe teritoriile ocupate sau teri teritoriile care sunt uh, separate de teritoriul național și au nevoie de ajutorul guvernamental. Guvernul face tot ce poate pentru a le oferi asistență și face eforturi pentru a îmbunătăți protecția lor socială. Noi oferim uh, ajutor lunar acestor persoane și am alocat în jur de 4 uh, ruble ucrainiene pentru a plăti uh, serviciile de bază și uh, cazarea. E nevoie să de o soluție sistematică pentru această problemă și Ministerul a elaborat un program de integrare, adaptare socială și reintegrare pentru anii viitori, începând cu anul 2015-2016. Am ajuns deja la un acord la nivelul organelor guvernamentale centrale. Pentru a fi mai precis, aș putea da detalii mai concrete pentru aceste întrebări, însă mesajul principal ar fi că se așteaptă și un ajutor din partea UE și în urma situației pe care o avem cu aceste persoane deplasate intern, țara mea dorește să implementeze o reformă pe piața muncii pentru a promova ocuparea pentru această populație prin măsuri relevante în acest domeniu. Încercăm să avem un mecanism de protecție pentru tot felul de alte activități uh, pe piața muncii, iar ajutorul umanitar este foarte necesar, însă pe lângă acest ajutor cerem să se elaboreze și proiecte pentru a, crea noi locuri de muncă în Ucraina pentru aceste persoane. Pentru că chiar dacă este vorba de o categorie de populație care și-a acoperit oarecum nevoile de cazare, ele trebuie să fie integrate în societatea ucrainiană în ansamblul său. Mă opresc aici pentru că știu că nu mai avem timp. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc. Eu sunt uh, ministru adjunct pentru integrarea uh, europeană și pentru uh, problemele pe agricultură. Am lucrat foarte mult cu domnul Balas și în ceea ce privește implementarea măsurilor pentru persoanele deplasate intern, noi suntem unul dintre primele ministere, după cum arată datele naționale și asociațiile independente, uh, unul dintre primele ministere care acționează. Așa că dorim să vă întrebăm ce ajutor ne puteți oferi, pentru că am dori să avem uh, ajutor pentru actualizarea legislației. Uh, avem uh, probleme pentru a introduce aceste reforme în Parlament și în ultimele șase luni, alături de Comisia Europeană, am elaborat o strategie globală pe domeniul agriculturii care va fi prezentată la nivel uh, național uh, către administrația președintelui și a uh, organismului specializat de reforme. După aceea va trece și prin Parlament. Ulterior vom trece la faza de implementare și la acel moment susținerea din partea UE va fi mai mult decât binevenită. Prioritățile ministerului nostru ar fi acelea de a avea un uh, cadastru absolut transparent, să susținem uh, micile exploatații agricole și cele mijlocii și să susținem dezvoltarea rurală. Mulțumesc! Da, o ultimă propoziție, vă rog, cu adevărat ultima. Cel mai bun răspuns pe care îl putem oferi rușilor, agresiunii rusilor, este tocmai acela de a face reforme irreversibile la noi în țară cu ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Va trebui să încheiem ședința pentru că avem acum o întâlnire cu comisarul pentru buget și dacă nu voi fi acolo, puteți să spuneți la revedere la orice fel de ajutor. Mulțumesc! Și, în al doilea rând, propun ca data viitoare să ne întâlnim cu ministrii adjuncți, să ne centrăm mai mult pe această uh, chestiune, pentru că putem afla mai multe chiar decât de la ministrii principali de resort. Vă mulțumesc pentru dezbaterea dumneavoastră, vă mulțumesc, domnule Balaș, pentru participarea dumneavoastră aici și un prânz plăcut. But she, but she took over. Even they take